Dragi colegi, haideți să începem ședința noastră de luni. Știu că mulți colegi sunt așteptați și în alte părți. Așadar, haideți să trecem la treabă. Înainte de toate avem uh, ședința comună, după care vom continua cu ședința agri. Dați-mi voi acum să deschid uh, ședința comună Agri, Envi și ITRE. Bună seara tuturor! Haideți să luăm ordinea de zi la rând. Adoptăm ordinea de zi. Nu există observații. Prin urmare, ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată. Această întâlnire este transmisă pe internet. Aveți interpretare înspre 18 limbi. Astăzi vom discuta despre strategia europeană pentru păduri. Domnul comisar Hogan este astăzi alături de noi. În numele celor trei comisii, Agri, Envi și ITRE, Aș dori să îi urez bun venit domnului comisar Hogan. Parlamentul European a adoptat în luna aprilie o rezoluție privind strategia pentru păduri. Am uh, scos în evidență importanța gestionării durabile a pădurilor. Comisia Europeană a publicat un plan multianual de punere în aplicare care include o listă de măsuri prevăzute până în 2020 s-a stabilit realizarea unei uh, evaluări la jumătatea mandatului până la finele anului 2018. Acum ne întâlnim pentru cea de-a treia oară. Lucru care dovedește importanța acestei strategii, acestui dosar, cer scuze. A venit uh, vremea să facem o evaluare. Am făcut suficient progres? Cum putem face față noilor provocări? cum putem răspunde la actualul peisaj politic în schimbare. Am să dau cuvântul lui Jerzy Buzek, fostul președinte al Parlamentului European, acum președintele Comisiei ITRE, după care comisarul Hogan va primi cuvântul. La sfârșit, vom avea un rezumat al Vom avea, vom avea o dezbatere succintă după întrebări și răspunsuri. Președintele Envi va face un scurt rezumat al discuției. Haideți așadar să nu mai pierdem vremea și să trecem direct la întrebări. Am să dau cuvântul domnului Buzec. Câteva cuvinte introductorii, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, după cum bine știți, Sunt vremuri dificile pentru Polonia și pentru deputații polonezi, dar îndrăznesc să spun că sunt vremuri dificile și pentru alți colegi. E o zi dificilă, dureroasă pentru noi toți. Trebuie totuși să încercăm să depășim durerea și să luptăm pentru obiectivele cetățenilor noștri. Acesta este obiectivul întâlnirii de astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Doresc să-i urez bun venit domnului comisar Hogan. Domnule comisar, mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Ați fost prezent la nenumărate întâlniri ale comisiei noastre și sunteți de asemenea, ați fost întotdeauna prezent la uh, întâlnirile comune. Având în vedere că notițele mele au fost redactate în limba engleză, am să trec la limba engleză, deși nu e limba mea maternă. Anul trecut, discuțiile s-au concentrat pe cinci subiecte foarte importante. În primul rând, energia regenerabilă, rolul alimentelor, sănătatea, schimbările climatice, adaptarea și atenuarea acestora, cercetare și dezvoltare rurală. Cinci subiecte, toate foarte importante pentru noi. Dați-mi voi să scot în evidență încă de la bun început că suprafața acoperită de păduri în Europa a crescut în ultimii 10 ani. Este o evoluție deosebit de încurajatoare. În uh, Katowice, capitala regiunii de unde provin eu, cunoașteți, cred, foarte bine acest oraș. Mulți dintre dumneavoastră ați fost acolo în urmă cu o lună. Este capitala uneia din regiunile cele mai dezvoltate din punct de vedere industrial din Europa, însă în același timp este orașul cu cea de-a doua cea mai mare suprafață de pădure din Polonia. Acum, numele orașului Katowice este orașul grădinilor. Putem lua așadar drept uh, exemplu un asemenea oraș industrial ca și Katowice. Din punctul de vedere al ITRE, interesante sunt următoarele aspecte. În primul rând, materiile prime pentru industrie, când vine vorba uh, de păduri. În toate sectoarele activității economice, în ce privește recoltarea și utilizarea durabilă a lemnului, care ar putea să fie folosit drept sursă de biocombustibil, să fie folosit cât se poate de repede. Vorbim de o utilizare durabilă în scopuri energetice a pădurilor. După cum am amintit și la întâlnirile anterioare, rezoluția de pe 28 aprilie 2015, domnul președinte a amintit această rezoluție, în care am scos în evidență importanța crucială a gestionării durabile a pădurilor, cât și rolul uh, social, economic, multidimensional al acestora. Trebuie să ne asigurăm că permitem o mai bună coordonare a tuturor acelor politici sectoriale direct legate de păduri. Haideți să mergem așadar în această direcție. Comisia noastră este gata. Comisia noastră parlamentară i-a cerut Comisiei Europene să-și simplifice strategia și să ne pună la curent în fiecare an referitor la progresul înregistrat în punerea în aplicare a acestei strategii. Scoate în evidență că ar trebui să fie un proces multianual coordonat care să țină cont de avizul Parlamentului, așa cum s-a întâmplat într-adevăr. În septembrie 2015, așadar, la câteva luni după rezoluția noastră, Comisia a publicat planul multianual de punere în aplicare a strategiei silvice UE Acest plan este structurat în funcție de cele opt domenii de prioritate pentru Europa, pentru Uniunea Europeană, mizând pe cei trei vectori, social, economic și de mediu, cei mai importanți. Oferă obiective pentru intervalul 2015-2020, revizuirea la jumătatea mandatului, 2017-2018. Știm așadar cum arată calendarul. Pe 7 decembrie 2018, Comisia și-a publicat raportul referitor progresul privind punerea în aplicare a strategiei silvice UE, care comunică înregistrarea unor progrese semnificative de la adoptarea acestei strategii. Vă mulțumesc așadar, domnule comisar, pentru raportul dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun că această ședință comună Agri Itre Envi, ședința cu numărul 3, după cum a spus domnul președinte, reprezintă o ocazie excelentă pentru a evalua progresul realizat în punerea în aplicare a acestei strategii. și să facem această evaluare ținând cont de noile provocări cu care ne confruntăm, de pildă cadrul energetic 2030, economi, pachetul privind economia circulară, cât și eforturile permanente privind reforma politicii agricole comune. Trebuie să ținem cont și de rezultatele importante COP24. Pe scurt, în câteva cuvinte, am dorit să consolidăm creșterea și ocuparea forței de muncă în zonele rurale. Simțim că purtăm împreună aceste trei comisii răspunderea pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Domnule comisar, dați-mi voie să vă spun încă o dată, în câteva cuvinte, strânsa colaborare cu dumneavoastră, cu Comisia Europeană, este foarte importantă pentru comisiile noastre. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Buzek, pentru observațiile introductive. Aș dori să urez bun venit președintei Comisiei Envi, doamna Vălean, care va face observațiile finale. Acum, conform ordinii noastre de zi, dau cuvântul domnului comisar Hogan. Mulțumesc, domnule, domnule președinte, stimate doamnelor și domnilor. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lua parte la această ședință. Pădurile sunt deosebit de importante pentru Europa dintr-un punct de vedere de mediu, cultural, social și economic. Toate acestea se văd reflectate în efortul uh, temeinic realizat de membrii Parlamentului pentru a sprijini gestiunea durabilă a pădurilor noastre. Bineînțeles, pădurile joacă un rol tot mai important în nenumărate priorități de politică. Atenuează considerabil efectul schimbărilor climatice aș aduc aportul în modelarea bioeconomiei, protejează mediul înconjurător, găzduiesc nenumărate specii și habitate și reprezintă o sursă de venit pentru comunitățile rurale. Strategia Silca Uniunii Europene este instrumentul Comisiei de a aborda toate aceste aspecte legate de păduri. Aceasta a fost revizuită recent, a fost rezumată într-un raport adoptat luna trecută. Strategia silvică promovează capacitatea sectorului uh, de a crea inovare, de a crea locuri de muncă, asigurând în același timp gestiunea durabilă a pădurilor. Industriile silvice oferă aproape 3,5 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană și generează plus valoare de 135 de miliarde de euro anual. Prezintă așadar uh, o dimensiune economică semnificativă. Iată, după părerea mea, cred că prin uh, prin politici bune și bună planificare putem amplifica acest, acest randament. Nu trebuie să uităm că pădurile sunt uh, de asemenea expuse schimbărilor climatice, în același timp reprezentând și o soluție. Pădurile au suferit uh, în ultimii ani, au fost afectate de patogeni, um, furtuni, incendii. Din păcate, evenimentele meteorologice neprevăzute sunt tot mai frecvente și nimeni nu poate nega impactul pe care l-au schimbările climatice. Uniunea Europeană este în avangardă când vine vorba de obiectivele de mediu. Și-a asumat obiectivele ambițioase 2030 climatice și, de, și energetice, inclusiv obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 față de nivelul din 1990, iar pădurile și industriile aferente vor juca un rol cheie. Strategia silvică sprijină adaptarea și scoate în evidență nevoia statelor membre de a-și spori reziliența și capacitatea de adaptare a pădurilor, contribuind în acest fel la obiectivele de reducere a efectelor schimbărilor uh, climatice. Iată de ce principalul obiectiv al uh, strategiei silvice este acesta, oferind în același timp instrumente pentru a reduce impactul pe care îl au fenomenele extreme. Proasta gestiune este adesea la rădăcina acestor fenomene. De multe ori, de vină e exodul rural strategia silvică a UE a arătat că Uniunea Europeană a oferit sprijin financiar și instituțional pentru a face față dezastrelor cu care s-au confruntat pădurile. PAC reprezintă în continuare principala sursă financiară pentru protecția pădurilor noastre. Vorbim aici de aproape 8 miliarde de euro de cheltuieli publice planificate pentru intervalul 2014-2020. Prevenția Um, față de incendii și fenomene meteorologice reprezintă 20% practic din acest buget. Restaurarea după incendii, adaptarea pădurilor, serviciile de mediu, toate acestea sunt elemente care completează cadrul de sprijin pe care PAC îl oferă gestionării pădurilor. Sprijin suplimentar se oferă și prin fondurile structurale și de investiții și prin Orizont 2020, cât și prin programul LIFE. Mecanismul European uh, pentru Protecție Civilă a um, asigurat uh, fonduri pentru uh, prevenire și pregătire, pentru a preveni dezastre precum incendiile de păduri. În uh, propunerea noastră pentru pacul peste dou- pentru 2020, după 2020, am uh, luat măsuri în acest uh, sens. Intervențiile viitoare vor susține protecția, restaurarea și îmbunătățirea resurselor pentru uh, răspunderea la incendii, uh, prin care uh, se țin cont și de nevoile de adaptare și de capacitatea de revenire. Um, epidemiile și um, incendiile de păduri fac obiectul mai multor reuniuni ale Comitetului Permanent privind um, pădurile. Este nevoie de o mai bună co- coordonare și de o mai bună cooperare, așa cum am concluzionat și prin strategia Silvico. În ceea ce um, privește acest uh, aspect, uh, s-a luat recent decizia de a relua negocierile privind uh, un acord obligatoriu în această domenie pentru a explora mai, toate posibilitățile de a face mai multe pentru pădurile noastre. Mă bucur să vă pot anunța că am decis să organizez o conferință internațională privind pădurile pe 25 și 26 aprilie 2019. Știm că este în preajma alegerilor, dar poate că unii dintre dumneavoastră puteți participa. Câteva concluzii în legătură cu bioeconomia. În rolul meu de comisar european am văzut ce potențial are acest sector pentru uh, păduri și cei care se ocupă de acest uh, domeniu. Această industrie a bioeconomiei uh, se așteaptă, ne așteptăm să producă Uh, un milion de locuri de muncă până în 2030. Acest um, sector este foarte important și pentru reducerea emisiilor. Bioenergia reprezintă acum uh, sursa de energie regenerabilă cea mai importantă și ne poate ajuta să ne atingem uh, obiectivele de 27% în 2020 și 2030. Ca și în domeniul agricol, marea provocare este să producem mai mult cu mai puține resurse. Și alte uh, materiale silvicole sunt la fel de importante, le vor fi uh, folosite pentru a înlocui materialele care depind de combustibili fosili. Dacă putem uh, înlocui materialele um, de construcții tradiționale cu uh, altele uh, create uh, care nu uh, sunt atât de notare pentru mediu, acest lucru va fi uh, pozitiv pentru mai multe uh, domenii. Am uh, asigurat finanțare pentru uh, aceste scheme, știm că va fi uh, nevoie uh, că cererea pentru alimente și furaje va fi tot mai uh, mare și de aceea trebuie să ne folosim resursele naturale în mod mai durabil și mai creativ. Pentru bugetul 2021-2027 propunem 100 de miliarde de euro pentru Horizon Europe, care este cel mai ambițios program. Dintre acestea, 10 uh, miliarde de euro va fi uh, pentru uh, um, proiecte um, referitoare la bioeconomie. Vă încurajez să vă familiarizați cu programul uh, Horizon și să vedeți care sunt oportunitățile de care vă puteți bucura pentru a profita la maxim de acest uh, fond. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, uh, onorați deputați, pentru organizarea acestui eveniment. Aștept cu interes intervenția dumneavoastră și vă mulțumesc. Comisarul... Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Trecem acum la intervențiile din partea deputaților. Vreau să spun domnului Cadran și domnule Silvizeți din Croația, bun venit, ei lor sunt uh, oaspeții noștri, observă reuniunea de astăzi. Bine ați venit și aș vrea să vă adresez o rugăminte. Pe lista mea sunt 25 de persoane înscrise. Pentru uh, a putea respecta uh, timpul alocat reuniunii noastre, vă propun să interveniți fiecare nu mai mult de un minut și jumătate. Sunteți de acord? Îmi pare foarte rău că trebuie să impun aceste restricții, dar avem 25 de persoane care doresc să intervină și trebuie să permitem și domnului comisar să vă răspundă la întrebări. De asemenea, este alături de noi și uh, președintele Comisiei Envi. Domnul McCarthy, aveți un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că domnul comisar uh, și-a început intervenția spunând că obiectivele strategiei silvice se referă la mediu, la aspectele sociale și la cele economice. Știu că în Irlanda Uh, strategia noastră pentru păduri, dacă îi putem spune așa cu generozitate, nu se uh, nu ocupă de toate aceste uh, aspecte, doar în domeniul mediului. 62% din toate pădurile din Irlanda uh, sunt uh, din moliz și alte uh, specii care nu sunt native um, și ele sunt adesea uh, tăiate și sunt adesea plantate în teren mlăștinos, deci să aduc practic daune mediului în loc să um, fie pozitive pentru mediu. În ceea ce vrește studiile sociale, um, reducerea de impozite au dus la transferul proprietății terenurilor de la comunitățile locale către mâini private, servind intereselor corporative. Deci uh, nu există niciun fel de beneficiu social uh, ca rezultat al acestei strategii silvice. Și uh, tocmai ce se face este departe de interesele comunității rurale. Știți, domnule comisar, că dacă strategia dumneavoastră va, trebuie să dorim să aibă succes, trebuie să fie adoptată de comunitățile locale. Nu se bucură de susținere în Irlanda. A cui este vina, dumneavoastră sau guvernului irlandez? Ce trebuie să facem pentru a avea o strategie silvică care să servească într-adevăr comunităților rurale și economiei noastre rurale? Mulțumesc foarte mult! cu 10 minute înainte de sfârșitul timpului uh, de vorbire, voi folosi uh, ciocănelul. Domnul Calambi are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule comisar, domnule președinte. Dacă nu există o politică europeană pentru păduri, în fiecare an peste 100 de miliarde de euro se, sunt trimise către acest domeniu și 90% din acest buget vine, de fapt, din PAC. Vă amintesc că rezoluția din 28 aprilie 2015 a Parlamentului European în legătură cu o nouă strategie în acest sens insistă asupra câtorva puncte importante. În primul rând, evitarea îngreunării sarcinii birocratice pentru uh, beneficiarii din statele membre. Doi, respectarea subsidiarității și uh, um, necrearea unui cadru uh, comun uh, dublu pentru silvicultură și o mai bună integrare a Parlamentului European în elaborarea de noi măsuri. Cred, prin urmare, că nu trebuie să creăm o politică comună a pădurilor, ci să lăsăm uh, statelor membre alegerea, uh, libertatea de a-și alege propriile sisteme de gestiune care să fie adaptate nevoilor fiecărei țări în funcție de suprafețele pădurilor și așa mai departe să nu adoptăm măsuri care ar um, determina uh, statele membre să renunțe la păduri uh, vânzându-le sectorului privat. Pădurile trebuie să rămână un patrimoniu comun care să aparțină cetățenilor statelor membre. Trebuie mai ales să luptăm împotriva uh, concurenței distorsionate care se nefastă uh, pentru uh, cei care activează în sectorul lemnului. Se vinde către terți, în special către Asia și uh, sunt multe probleme cu aceste țări, atât din uh, punct de vedere al mediului, pentru că esențele tropicale care se vând uh, duc la despăduriri, dar și din punct de vedere economic se pun probleme pentru că lemnul european uh, ajunge în China, care transformă acest lemn și apoi îl re um, exportă către Uniunea Europeană, distrugând locuri de muncă aici. Deci pentru cred că trebuie să um, folosim lemnul local și să um, o facem încă de la uh, lansarea apelurilor de cerere de ofertă locale. Mulțumesc, doamna Cataină, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană creează tot mai multe legi care afectează aspectele legate de silvicultură. la nivel european, trebuie să ne coordonăm mai bine, trebuie să ne asigurăm că ne concentrăm pe aspectele cruciale pentru sectorul silvicol. Acum, imaginea este foarte fragmentată, avem foarte multe reuniuni, discutăm în mai multe reuniuni ce se întâmplă în diferite sectoare, iar imaginea de ansamblu este una foarte fragmentată. Nu avem nevoie doar de o revizuire la mijlocul perioadei, uh, ci și uh, de o restructurare. S-au schimbat mult uh, lucrurile din 2013. Multe strategii merg cu mult dincolo de 2020. Aș vrea să vă întreb, domnule comisar Hogan, cum se va petrece, cum se va realiza coordonarea pentru uh, sectorul pădurilor, pentru ca imaginea să nu fie una fragmentată și pentru a ține cont de durabilitate. Cum putem uh, actualiza sectorul pădurilor? Care este calendarul pe care îl aveți în vedere? Domnul profesor Buzek a fost înlocuit de doamna Toia între timp, spune președintele. Are cuvântul doamna Petir. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. În Croația, uh, pădurile reprezintă 47% din întreaga suprafață a terenului, sunt foarte importante uh, pentru economia noastră. În timpul războiului în Croația, un procent important din pădure au fost distruse din cauza agresiunii sârbe. Acum, cu 20 de ani mai târziu, avem în continuare 325,6 km pătrați de păduri, din care 96 7% din această suprafață reprezintă păduri. Până acum am reușit să curățăm toată, um, tot, terenul agricol din uh, Croația uh, de uh, mine antipersoane. Uniunea Europeană trebuie să continue să ne susțină acest efort. Avem nevoie de 459 de milioane de euro pentru a încheia această sarcină până în 2026. În acest apel pe care îl fac la dumneavoastră am fost susținută de membrii Comisiei Agri în vizita pe care au făcut-o în Croația. Aș vrea să vă întreb, domnule comisar, dacă Comisia Europeană este pregătită să cofinanțeze programul de deminare a pădurilor în Croația și aș vrea să uh, vă spun, domnule comisar, că sunt uh, mulțumită de modul în care a fost implementată strategia pentru păduri, sinergiile um, uh, politicilor legate de bioeconomie, inovare, cercetare și um, energie au dat un impuls nou sectorului nostru. Um, sper ca pădurile să rămână integrate în alte politici europene și după 2020. Susțin în continuare respectarea principiului subsidiarității pentru că statele membre sunt cele care trebuie să dețină uh, puterea um, aici. Domnule uh, președinte, probabil că ați putea să țineți chiar dumneavoastră uh, acest discurs, dar pădurile nu sunt o competență europeană. Um, competențele sunt decise la nivel de tratat, iar pădurile nu au fost incluse niciundeva. Um, Poate că nu sunteți cu toții de acord cu mine, dar uh, argumentul uh, carbonului nu este corect nici uh, pe termen scurt și nici pe termen lung. Pe termen scurt veți vedea că copacii au primăvara frunze care absorb dioxid de carbon, însă acestea uh, se veștejesc uh, iarna și uh, emit dioxid de carbon, apoi ducem la metan care devine din nou apă și vapori. Acesta este ciclul naturii și nu poate face nimic comisia în acest sens. Desigur, copacii pot fi arși pentru a ne încălzi sau pot deveni mobilă sau uh, pot deveni uh, zmoală și uh, alte procese. Uh, nu uh, vom uh, opri uh, aceste procese naturale și nu vom uh, salva um, uh, planeta astfel. Mai bine ne-am ocupat de producția de alimente. Asta ar trebui să facem. Dziękuję pan poseł Zorinu. Mulțumesc, urmează domnul Zoriniu. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar. Ne găsim într-o perioadă complicată pentru mediul înconjurător pe toată planeta. Una dintre principalele provocări o reprezintă reducerea numărului de catastrofe naturale care afectează pădurile, mai ales pădurile din sudul Europei, cu pierderi foarte grave de vieți omenești, omenești de patrimoniu și așa mai departe. Domnule comisar, vă felicit dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră de la Comisie pentru că ați aprobat recent un program dedicat centralelor pe bază de biomasă, termocentrale. E un program care vizează și țara mea, Portugalia, care pe timp de 10, luni, de 10 ani va aduce, va necesita peste 300 de milioane de euro de instituții și mă gândesc în ce măsură el corespunde și principiilor de piață ca și finanțări. În orice caz, este ceva novator. Uh, vreau să mai spun ceva. Domnule comisar, recent s-a ajuns la un uh, acord între Parlament și Comisia în ceea ce privește consolidarea mecanismului de protecție civilă pe care l-ați menționat și dumneavoastră și această inițiativă este una foarte importantă pentru partea de prevenție, dar și pentru partea de acțiune uh, de urgență uh, în urma catastrofelor naturale care afectează, vă spuneam, uh, pădurile și nu numai acum, însă e nevoie de o propunere din partea Comisiei în ceea ce privește finanțarea mecanismului relativ la riscuri. Uh, până în 2021. Eu uh, sunt raportor pe partea aceasta de buget, sunt în așteptarea propunerilor de la comisie. Domnule comisar, ne puteți ajuta, ne puteți da o idee despre ce se poate face și cum se va finanța acest mecanism atât de important pentru viitorul Europei. Mulțumesc foarte mult! Kiitos. Doamna Cumpulă Latri. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Acum trei ani am adoptat strategia privind pădurile și uh, a fost ceva pozitiv uh, și am hotărât de asemenea că odată pe an cele trei comisii de specialitate să se întâlnească pentru a face un bilanț. Mă bucur foarte mult că domnul comisar Hogan s-a pretat la acest uh, exercițiu. Într-adevăr, pădurile pot fi abordate și sunt abordate în, uh, din, puncte, din multe puncte de vedere, de pildă din perspectiva climei și a climatului. Uh, avem și aici un punct de vedere cât se poate de interesant Uh, la vremea în care acționam în Comisia Envi, mă preocupa și perspectiva de cercetare regăsită în Orizont 2020, uh, bioeconomie, etc. La Parlamentul nostru am discutat foarte mult și discutăm despre strategia privind masele plastice, despre modul în care putem să înlocuim produsele din plastic cu alte materiale, materiale mai durabile, mai sustenabile. Uh, Uh, și să avem deci tot mai multe materii prime biologice. În sectorul construcțiilor, de asemenea, bineînțeles, regăsim uh, lemnul cu nou indice LULUCF, ceea ce este foarte, foarte bine. Am o întrebare de adresat. Nevoia ar fi de a avea date cât mai ample și mai fiabile privitoare la păduri. Aceste păduri trebuie să fie bine uh, studiate uh, din punct de vedere al ecosistemului și, uh, în orice caz, în Finlanda, acum pădurile arată foarte bine. Ele sunt cu totul și cu totul acoperite de zăpadă. Vă mulțumesc foarte mult! Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil verder gaan met de vraag die ook mevrouw eh, Elisabeth Kast... Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte. M-aș întoarce la întrebarea uh, Uh, întrebarea adresată de doamna Köstinger, care a fost adresată la un moment dat, s-a pus întrebarea legată de conflictul posibil între directiva pădurilor și cea legată de habitat. Uh, pentru că, bineînțeles, în pădurile locuiesc toate aceste animale și ele trebuie protejate, pot să apară la un moment dat niște conflicte. Uh, um, Parlamentul nostru. Uh, în acel moment uh, în care s-au discutat cele două acte legislative și au pus problema uh, acestui, acestui posibile, acestui posibil conflict între cele două acte legislative. Doamna Heranz. Eu eh, quería mm, decir que... Vă mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte important să reușim să reducem uh, dioxidul de carbon. Însă trebuie să ținem cont de faptul că pădurile sunt atât publice cât și private există și uh, nu uh, se pot gestiona la fel cele publice și cele private. Măsurile peisagistice sau cele de mediu, precum rețeaua Natura 2000, 2000 limită foarte mult posibilitatea proprietarilor de a-și gestiona propriile păduri. Există multe chestiuni legate de curățarea pădurilor deșeurilor și ajungem la uh, probleme legate de incendiile care pot uh, apărea în vară. Um, în um, cazul protecției private există aceste probleme cu protecția. Um, de la Forest Focus am făcut, am formulat ideea de a avea o adevărată strategie uh, silvicolă în Europa. Însă lucrurile sunt foarte diferite de la o regiune la alta, de aceea cred că este foarte important să re vindicăm o uh, politică silvică europeană autentică. Devo. Domnul Devo. Tisztelt uh, biztos úr, emlékszem, amikor ennek a ciklus... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi-aduc aminte că la începutul mandatului discutam tocmai despre strategia forestieră europeană și salutăm toate evoluțiile din acel moment încoace, inclusiv faptul că s-au acordat pădurilor criterii de sustenabilitate și, uh, de asemenea, s-a recunoscut caracterul lor multifuncțional. Dincolo, funcțional. Dincolo de asta, însă ne punem întrebarea implementării acestei frumoase strategii. Și în momentul în care am tras linii la jumătatea drumului, am avut uh, o serie întreagă de semnale. Unele mai bune, altele mai proaste. Progrese, dar și probleme. Uh, când vine vorba de păduri, ne gândim, bineînțeles, și la locuri de muncă și la economie, da, dar cel mai important subiect este, bineînțeles, ecosistemul, biodiversitatea, natura și așa mai departe. Și atunci, dacă discutăm strategia pădurilor din această perspectivă, observăm că, de pildă, ținta legată de pierderea biodiversității um, nu a fost atinsă, nu este un succes. Biodiversitatea ar trebui să crească în Europa și nu să fie erodată așa cum se întâmplă uh, acum. Inevitabil, strategia forestieră trebuie să fie conectată mai bine cu o strategie agricolă și financiară care să permită tocmai uh, oprirea erodării biodiversității care se întâmplă. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția că 25% din pădurile europene se află în regimul Natura mii și asta E clar, fără nicio îndoială, că țin de competența Comisiei Europene și trebuie să păstreze acest statut de protecție. Pot să vă spun că în România nu se păstrează acest uh, standard, nu se respectă, se fac defrișări masive, există corupție masivă, se fură lemn, regulile Natura 2000, regulile europene nu se respectă. Același lucru se petrece și în Croația. Uh, am uh, văzut în urmă cu două săptămâni uh, la fața locului ce se întâmplă, dar puteți vedea și pe Google Maps uh, cum 20-30 de hectare au fost pur și simplu lăsate golașe în situri Natura 2000, dar putem, trebuie să vorbim și despre durabilitate gândindu-ne însă la standardele ecologice. Uh, Problemele apar atunci când există alte interese economice care devin prioritate în păduri. De pildă, vânătoarea. Poate că nu e interesantă în Irlanda, însă în Austria un proprietar de păduri câștigă mult mai mult din vânătoare decât din strategia silvică. Acest lucru nu apare în document strategia silvică trebuie să capete prioritate pentru că are sens în totalitate. Să vorbim și de substanțele biogene. Dacă scoatem fiecare rădăcină din pădure, fiecare lemn, atunci avem efectul contrar, emitem în atmosferă mai mult dioxid de carbon decât până acum și atunci uh, nu putem decât să ne expunem radiațiilor din univers. Da, mulțumesc. Cred că în Europa suntem departe de o strategie de gestionare a pădurilor durabile. Am văzut cum pădurile au avut de suferit enorm pentru că nu mai există o strategie pentru creșterea copacilor în uh, sud avem păduri de eucalipt care nu și-au locul acolo și acest lucru are repercursiuni masive în ceea ce privește biodiversitatea de pildă sau menținerea pădurilor. Trebuie să investim într-o restructurare a pădurilor, astfel încât acestea să poată face față schimbărilor climatice. Aceasta este misiunea noastră. Nu să ne gândim doar la avantajele economice ale strategiei silvice, pentru că, în caz contrar, nu vom avea decât de pierdut. Da, una e să spunem trebuie să scoatem acele suprafețe care servesc scopurilor uh, ecologice. Nu știu dacă președinția Consiliului v-a invitat la conferință, dar în, uh, în România se taie mai mult lemn ilegal decât uh, legal. Nu se poate ca acest lucru să se petreacă într-o țară care deține acum președinția rotativă. Trebuie să se facă ceva. Comisia ce are de spus aici? Și în al treilea rând, ce facem cu importul de lemn defrișat în mod ilegal, cum îl controlăm mai, bun, mai bine. Nu putem să stăm aici și să spunem, da, noi ne ocupăm de pădurile noastre, însă uh, nu ne pasă ce se întâmplă cu pădurile și lemnul care vine din pădurile de pe alte colțuri ale globului. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cred că după cum s-a spus în ultimul uh, raport, există date interesante referitor la punerea în aplicare a strategiei silvice. Eu însă am impresia, și da, vreau să vă întreb acum direct, că în loc să mergem spre o coordonare și cooperare, trebuie să facem un efort în acest sens, totuși, deși nu există o competență specifică în tratate pentru strategia silvică, sunt importante eforturile pe care și implicarea în această strategie și cooperare. Când vine vorba de finanțare, dumneavoastră spuneați că există mai multe programe, însă principalul program este FADR, care cred că oferă 90% din sprijin. Celelalte programe sunt cu mult în spate și cred că ar exista și alte alternative, de pildă Orizont Europa, dacă, bineînțeles, nu se fac reduceri aici. Alte programe care să aducă mai mulți bani, la ora actuală, sincer, nu mai de FADR vine cu un sprijin clar și concret. Există o problemă în sudul Spaniei, în Andalusia, cu secetă. Nu e doar o problemă care afectează Spania, ci afectează și Portugalia și Spania. Iată de ce aici e nevoie de măsuri coordonate pentru a putea remedia seceta cu care se confruntă sudul Europei. Doamna Senna. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, înainte de toate, aș vrea să vă spun că mă îngrijorează în mod deosebit uh, impactul monoculturilor de eucalipt din Galicia, am impresia că această monocultură are un impact uh, considerabil asupra terenurilor agricole. În cazul specific din uh, Galicia, administrația nu își respectă propriile norme, închide ochii, nu intervine nici măcar în ce privește culturile ilegale. Ne îngrijorează această monocultură pentru că are un impact asupra biodiversității și asupra peisajului. Ca să nu mai vorbim de incendiile silvice. Știm cu toții că e vorba de o specie deosebit de inflamabilă, a provocat de asemenea uh, secetă și are un impact asupra schimbărilor climatice. Aș vrea să rog Comisia să monitorizeze situația și să declare eucaliptul de specie invazivă și să ceară interdicția acestor culturi pentru a recupera pădurile autohtone. Mi-aș dori de asemenea ca în această strategie silvică să se țină cont de măsuri pentru conservarea terenurilor agricole în fața defrișării, pentru a evita presiunea care se aplică acestor terenuri. Mai există un alt factor îngrijorător și anume cantitățile de glifosat uh, și uh, fumigațiile cu pesticide care afectează apa, albinele și sănătatea oamenilor. Iată de ce mi-aș dori să se țină cont de toate aceste aspecte în strategia silvică europeană. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, as Ms. Katainen. Mulțumesc foarte mult. Uh, așa cum a spus doamna Katainen, uh, avem tot mai multă legislație legată de păduri, unde probabil și industria uh, Uh, uh, forestieră a fost uh, și este tot mai de succes. Mi-aduc aminte când eram eu mai tânăr, mai tânăr prea discuta despre produse provenite din, din pădure și mai cu seamă de combustibil și așa mai departe. Nu existau la vremea aceea astfel de produse, asemenea procedee. Lucrurile s-au schimbat. Acum discutăm despre plasticul de unică folosință, discutăm despre vehiculele și emisiile lor de dioxid de carbon, dar nu vorbim uh, despre păduri în același uh, mod. Este foarte clar că când vine vorba de deșeuri, deșeurile nucleare sunt, uh, sunt una, CO2-ul este altceva, dar se discută în mod foarte diferențiat aceste uh, amenințări. Nu sunt, uh, de pildă, recomandări politice specifice, uh, așa cum ar trebui să fie. Uh, când vine vorba de păduri, uh, ce împiedică coordonarea? Care sunt progresele dacă s-au registrat în acest sens când vine vorba de această coordonare atât de necesară, mai ales în vederea uh, combaterii schimbărilor climatice? Doamna Vircunec, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, domnule președinte. Susțin colegii care au vorbit despre această strategie renoită, ea este necesară, avem foarte multe probleme, provocări uh, globale actualmente, dar uh, și multe soluții se profilează la orizont și ele ne, ne vin tot din uh, domeniul silvic. În pădure găsim foarte multe materiale durabile, avem uh, bineînțeles, și uh, combustibili uh, fosili. Tot ce poate fi făcut pe bază de petrol poate fi făcut și pe bază de uh, lemn și așa mai departe. Există multe soluții inovatoare deja. Dacă gestionăm bine pădurile, ele sunt și niște uh, uh, niște bazine care pot să uh, absoarbă dioxidul de carbon. Uh, avem astfel de experiențe în Finlanda deosebit de grăitoare. Deci este foarte important ca pe plan european să fie tot mai multă coordonare în acest sens și să ne renoim această strategie. Aș dori să pun două întrebări uh, domnului comisar. În primul rând, am tot subliniat importanța gestionării durabile a pădurilor și îmi imaginez că dumneavoastră la comisie aveți o imagine globală a ce se petrece în Uniunea Europeană. Uh, vreau să vă întreb, există riscuri mai mari într-o țară sau în alta când vine vorba de această gestiune uh, durabilă a pădurilor? Și a doua întrebare competențele menționate de mai multe ori. Știm foarte bine că pădurile aparțin competenței sau țin de competența națională, dar bineînțeles că schimbările climatice, politica în domeniu uh, este strâns legată de gestionarea pădurilor. Cum se articulează toate aceste lucruri între ele? Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult! În Irlanda deseori uh, ne spune că nu avem decât 11% uh, din teritoriu acoperit de păduri, pe când în restul Europei 40% din uh, terenuri este acoperite de păduri și ne simțim foarte triști că nu suntem și noi mai buni la capitolul păduri. Însă, totuși, 6,4% din teritoriul nostru este acoperit de diverse tipuri de uh, tufișuri uh, și de tip de mm, tipuri de uh, arbuști care sunt cât se poate de bogați în uh, biodiversitate și așa mai departe. Avem și multe alte sisteme interesante, cum ar fi mlaștinile și uh, aici am putea să ne lăudim, lăudăm mai mult cu aceste lucruri. Pe de altă parte, să ne gândim la uh, captarea și stocarea uh, carbonului de către aceste ecosisteme alternative față de păduri și acestea funcționează. Tot așa, în, în Irlanda vorbim despre această capturare, captare și stocare a uh, carbonului de către uh, molid, uh, această specie bine cunoscută. Uh, este foarte clar că dacă includem și aici uh, aceste, aceste realizări, poate că suntem mai aproape de momentul în care nu ne mai fie așa, așa de multă rușine cu uh, aceste păduri în Irlanda. După câteva decenii de experiență în Germania, am convingerea că silvicultură silvică silvicultura durabilă, îmi cer scuze, poate fi împăcată cu obiectivele de mediu și poate încuraja dezvoltarea pădurilor. Cred că în ultimii 20 de ani am mers pe această cală, însă avem nevoie de reguli comune pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Nu se aplică cu siguranță tuturor pădurilor. Avem nevoie de zone protejate de, suprafațe, de suprafețe asupra cărora să ne punem de acord, însă cu o strategie inteligentă de gestionare a pădurilor, atunci pădurea poate satisface toate aceste nevoi care astăzi se adresează pădurilor. Cred că există în continuare defrișat ilegal în Europa și acesta cred că poate fi controlat mai bine dacă toată lumea joacă după aceleași reguli europene. Și dacă e să lansăm o inițiativă în interiorul Uniunii Europene, trebuie să lansăm o inițiativă pe care să o aplicăm și în vecinătatea estică. Trebuie să avem grijă ca și în țările vecinătate să se, din vecinătate să se respecte același reguli ca în Europa. Însă, în principiu, după experiența mea, gestionarea durabilă a pădurilor se poate și ar trebui să fie obiectivul nostru. Domnul Federley. Mulțumesc, domnule președinte. Ca de obicei, sunt de acord cu colegul Aniu, însă astăzi nu sunt chiar atât de acord cu el, pentru că aceste competențe de care vorbim astăzi sunt competențe europene, deoarece o strategie silvică europeană poate avea un impact favorabil asupra întreprinderilor europene. Important este să permitem inovarea și crearea de noi produse, să permitem ca pădurile europene pe viitor să-și aducă contribuția pe care o pot aduce în uh, diminuarea și atenuarea schimbărilor climatice, pot oferi noi materii prime pentru a înlocui plasticul, de pildă cu materii regenerabile. Iată, din acest punct de vedere, pădurile pot fi de mare folos. Trebuie să reamintim că există mulți proprietari uh, de terenuri și de păduri pe care îi deranjăm considerabil când vorbim de noi regulamente, noi norme pe care le modificăm în permanență. Țările cu cele mai puține păduri se pare că sunt cele care vor să aibă cele mai multe reglementări în materie, în timp ce Austria, Suedia, care în schimb au norme pertinente de gestionarea durabilă a pădurilor, nu văd cu ochii buni uh, aceste propuneri de reglementare, pentru că timp îndelungat am gestionat bine pădurile. Întrebarea mea este, domnule comisar, dacă o nouă strategie silvică va acoperi competențele naționale sau vrea să creeze pur și simplu o piață pentru produsele care vin din uh, păduri. Domnule Andrew, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, că ați venit astăzi uh, aici. S-a spus deja, nu ține neapărat de competențele noastre directe, această strategie silvică. Diversitatea pădurilor în Europa e de asemenea măsură încât am putea vorbi de o strategie... E imposibil să vorbim de o strategie unică, pentru că nu putem vorbi de pădurea din Finlanda și din Corsica în aceeași frază. Aș vrea să vorbesc uh, câteva cuvinte, începând că prin a spune că cum nu ține de competența noastră directă, poate nu e neapărat locul pentru acest gen de raționamente. Cred că ar trebui să impulsăm statele membre să ajungă la o adevărată coordonare, la o adevărată sinergie privind politicile publice care afectează pădurile, mai ales când vine vorba de incendii, pentru că ce am văzut în acest an, mai ales în statele din sud, e că uh, toate s-au lovit de incendii trebuie să discutăm de tutelarea spațiilor publice, care includ păduri. Să facem o legătură între protecția pădurilor și creșterea animalelor, pentru ca în acest fel să oferim protecție pădurilor și să impulsăm o nouă formă de creștere a animalelor în uh, zona mediteraneană. Domnul Caputo, Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnule comisar. Pe baza unui raport al um, Curții de Conturi Europene, eforturile făcute de statele membre pentru a combate deșertificarea nu prea dau dovadă de coerență. În plus, Comisia nu a evaluat progresul realizat în ceea ce privește angajamentul luat ca până 2030 să se ajungă la neutralitate când privește, în ce privește deteriorarea solului. Nu există o strategie europeană pentru a face față deșertificării și deteriorării pământului. Există însă nenumărate strategii, programe, ca să nu mai vorbim de PAC aici, strategia silvică a UE, strategia UE pentru adaptarea la schimbările climatice, strategii pertinente care includ, printre altele, drept obiectiv combaterea deșertificării, dar nu includ drept obiectiv principal. Uh, dacă vorbim de strategia silvică 2015-2020, aș vrea să știu dacă domnul comisar ne poate explica mai bine ce va face Comisia Europeană pentru a acorda da, uh, o urmă de coerență tuturor inițiativelor lansate pentru a combate deșertificarea. Mulțumesc. Aceasta a fost ultima intervenție, ultimul deputat de pe lista mea. Da, îmi cer scuze. Domnul Kolicek, îmi cer scuze. Mulțumesc. Din păcate, există o problemă cu interpretarea. E. Eh, je to smrkový les. Obrovské rozšíření kůrovce. What a pleasure to see this scandal. Ce plăcere să vezi acest scandal. Toate limbile mici participă, au interpretare, iar limba mea cehă lipsește. Da, ce să zic, mare folos. E bine să respecti regulile de procedură la Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să spun câteva cuvinte referitor uh, la subiectul de pe ordinea de zi. Preferați altă limbă? Poate preferați limba germană? Mi-e indiferent. Dacă vreți, pot vorbi și franceză. Aș vrea să scot în evidență că în Europa Centrală avem o problemă considerabilă, o problemă enormă în ultimii doi ani. Avem uh, secetă și o invazie de albine în pădurile de braz, de conifere. În pădurile de molize, îmi cer scuze. În, uh, nu e vorba doar de sudul sau nordul Cehiei, ci e vorba și de Polonia, și sunt afectate și regiuni din Germania și Austria. Aș vrea așadar, domnule comisar, să vă întreb dacă puteți promova un program care să ne dea o mână de ajutor cu această situație. Dincolo de acest lucru, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că e absolut necesar să oferim protecție față de anumite animale pentru a proteja pădurile. Protejăm multe animale care au fost reintroduse în Europa Centrală, însă nu avem grijă, nu ne ocupăm de păduri. Vânătoarea e pe primul loc, armele înainte de toate. După care, pe locul 2 pădurea și pe locul 3 proprietățile private. Proprietarii privați sunt absolut incapabili să reînnoiască pădurile, mai ales după ce s-au confruntat cu acești dăunători. Apoi, pădurea, îmi cer scuze, apa, de fiecare dată când distrugi pădurea din vârful muntelui, îți pierzi sursele de apă. Așa s-a întâmplat cu munții între Republica Cehă și Polonia, Republica Cehă și Germania și Republica Cehă și Austria. În continuare pe lista mea, dioxidul de carbon. Pentru păduri, dioxidul de carbon nu e dăunător. Știți că dacă ați fost la, în vreo seră, cu dioxid de carbon plantele cresc mai repede. Noxele, în schimb, și alte substanțe nocive ar putea să fie deosebit de dăunătoare și pentru păduri. Prin urmare, mesajul cel mai important este vă rog să țineți cont de faptul că punerea, că pădurile din uh, centrul Europei sunt la ora actuală atacate, mai ales de albine și mai ales pădurile de molis. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy. W ramach przeprosin otrzymał Pan na, najdłuższy czas wystąpienia. Ne pare rău că nu vi s-a asigurat traducere în limba dumneavoastră, dar v-am mai acordat mai mult timp de vorbire. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank the member. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. vă mulțumesc deputaților care au luat uh, cuvântul. Vă amintesc de conferința pe care o organizăm. Uh, vă rog să ne anunțați dacă doriți să participați. Vreau să le mulțumesc și părților interesate din sectorul silvic uh, pentru angajamentul foarte mare pe care l-au făcut. Și declarația noastră comună emisă vineri arată sinergia dintre abordarea acestora și uh, cea a instituțiilor europene, însă mai sunt câteva chestiuni de discutat. Vreau însă să trag câteva concluzii spunându-vă ce am făcut pentru păduri în mandatul meu. În urmă cu 5 ani uh, am creat un cadru pentru asigurarea consecvenței în domeniul silvic și pentru a asigura coordonare între uh, părțile interesate, comisiile și, Comisia și statele membre. Și uh, ne realizăm principalele acțiuni pe care ne-am angajat că le vom realiza atunci. Și sperăm că toate recomandările să fie adoptate în 2020 de la adoptarea acestei strategii am acordat mai multă sau acordat mai multă importanță atingerii acestor obiective. Pentru atingerea um, obiectivelor noastre din 2030 um, și uh, directiva privind energia regenerabilă și importanța energiei um, provenite din lemn au fost subliniate încă o dată. Însă și uh, bioenergia uh, provenită din păduri va fi produsă într-un mod uh, durabil, cu respectarea celorlalte obiective de mediu. În 2018, comisarul Moedas și cu mine am publicat un document legat de politicile noastre, subliniind rolul pădurilor um, în oprirea și o limitare a pierderii de biodiversitate. În ceea ce privește Natura 2000, avem 40.000 de hectare care sunt acum parte din Natura 2000. Ele au fost incluse în ultimii patru ani și um, le protejăm investind fonduri importante în um, dezvoltarea zonelor rurale și ne așteptăm ca în următorii șapte ani să facem tot mai multe pentru sinergiile dintre uh, zonele Natura 2000 și uh, sectorul silvic. Noi vom, face, vom crește capacitatea de revenire a Uniunii Europene în fața dezastrelor naturale și provocate de om. Uh, prea multele incendii uh, de păduri pe care le-am văzut în Portugalia, de exemplu, uh, și am exprimat condolențele noastre um, autorităților portugheze pentru pierderile de vieți omenești care s-au produs. Noi suntem conștienți de importanța acest lucru și trebuie să ne coordonăm mai bine, să cooperăm mai bine, să coordonăm mai bine mecanismul de protecție civilă. Știți uh, că la discutarea bugetului cu Consiliul încercăm să acordăm fonduri pentru acțiuni umanitare și pentru protecție civilă. Chiar astăzi discutam cu comisarul Silianides aceste chestiuni. Sper că vom avea fonduri suficiente, dar noi ne-am făcut propunerile și acum uh, mingea este în terenul dumneavoastră. Vă doresc mult succes în uh, asigurarea fondurilor necesare. Este vorba despre o strategie europeană pentru păduri. Știm că nu vom ajunge ușor la un acord, dar puteți vedea din uh, spusele mele că există multe sinergii între ce uh, poate asigura, uh, ce se poate face protejând sectorul silvic. În ceea ce privește programul de deminare menționat de colega noastră din Croația, dar ne implicăm și acordăm statelor membre în cadrul politicilor de dezvoltare rurală și prin planificarea strategică din uh, cadrul PAC să acționeze aici și uh, sunt uh, sigur că propunerile dumneavoastră vor fi, sunt acceptabile și că în următorii 6-7 ani vom rezolva în totalitate această problemă din Croația. Întotdeauna există un conflict între gestionarea pădurilor curate și obiectivele de mediu. Întotdeauna există o tensiune între ceea ce facem noi pentru a asigura acest lucru, așa cum s-a întâmplat în, Portug- în Portugalia și Spania, că sunt reduse um, incendii de păduri, um, dar um, de multe ori este nevoie de resurse umane și poate că trebuie să discutăm uh, cu Comitetul Permanent uh, la nivel european pentru silvicultură um, pentru a vedea cum putem acționa fără a periclita habitatele. S-a văzut că incendiile care s-au întins de la o pădure la alta nu au fost um, limitate, oprite la timp pentru că pădurile nu erau curățate în mod adecvat. Trebuie să punem uh, bunele practici în aplicare. Nu avem însă suficiente date uh, pentru uh, a avea o imagine exactă a situației, însă statele membre nu întotdeauna ne furnizează aceste date pentru că furnizarea de date este voluntară. N-ar trebui să trebuiască să ne adresăm tribunalelor pentru uh, a face rost de informațiile de care avem nevoie pentru a lua cele mai bune politici. Deci recomandările din decembrie pun accentul pe o mai bună cooperare și coordonare. În acum uh, Comitetul Permanent va analiza acest document și vom vedea ce putem implementa pentru a asigura o mai mare durabilitate și o a mai mare atenție acordată priorităților principale pentru, din domeniul silviculturii. Sunt de acord cu domnul Caputo că deșertificarea este un element important și care trebuie, și trebuie combătută. Finlanda și Suedia sunt printre statele care au folosit cele mai bune practici uh, pentru a vedea cum putem limita deșertificarea. Într-adevăr, uh, prin gestionarea silozurilor și uh, agricultura în domeniul uscat, putem combate acest fenomen. Știu că domnul Carthy și domnul Flanagan au probleme în circumscripțiile dumnealor în ceea ce privește um, nivelul defrișărilor într-un anumit uh, județ, um, într-o zonă. E adevărat, trebuie să vedem care sunt zonele în care este bine să defrișăm, pentru că nu orice zonă se pretează defrișării. S-au făcut multe investiții, eu cred că ele ar trebui să fie mai bine structurate și mai uh, ordonate. Să sperăm că guvernul acționează și că se răspunde în mod adecvat, pentru că nu se poate face silvicultură oriunde, în special acolo, așa este în cazul în care concentrația este foarte mare, însă se poate asigura un echilibru între intervențiile silvicole și valoarea adăugată uh, pentru crearea de locuri de muncă în zonele rurale și pentru creșterea economică acolo. Um, strategia noastră silvică este acum în curs de revizuire, mai avem multe de făcut um, și uh, vom vedea cum o putem modifica ținând cont de recomandările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum președintele doamn, Comisiei Envi, doamna Vălan, are cuvântul. Va atrage concluziile dezbaterii noastre. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați participat la dezbatere. Cred că subiectul um, vorbește de la sine. Știm cât de importante sunt aceste subiecte. Um, Strategiile au fost discutate și la Comisia Envi, um, ca și politice de mediu. Pădurile reprezintă, joacă un rol foarte important. Um, modul în care s-a folosit um, terenul în Uniunea Europeană este și el important. 40% reprezintă păduri. Din punct de vedere al biodiversității, pădurile sunt esențiale pentru viața sălbatică Ecosistemele uh, sunt importante, pădurile asigură păstrarea lor, de aceea pădurile sunt miezul politicilor noastre de mediu. Așa cum am văzut la COP24 și așa, așa cum se întâmplă în fiecare an, la uh, conferința privind schimbările climatice discutăm aceleași subiecte și se subliniază importanța pădurilor în uh, tranziția către o economie cu emisii de, car- de dioxid de carbon reduse. La Paris ne-am stabilit obiectivul de a reduce uh, emisiile și de a ajunge la o poziție echilibrată. Sectorul silvic joacă un rol esențial pentru atingerea acestui obiectiv de emisii reduse, însă există provocări importante, creșterea cererii pentru biomasă forestieră um, probabil va crește în continuare Bioeconomia se dezvoltă în mod promițător, însă există alte sectoare care sunt expuse mai multor riscuri care sunt um, agravate de schimbările climatice, care duc la furtini, furtuni, um, calamități și um, propagarea de epidemii. Amenințările sunt tot mai uh, mari. Um, trebuie să luăm măsuri, trebuie să prevenim, uh, să, să promovăm folosirea lemnului ca material, materie primă durabilă. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Energetică are o capacitate de regenerare și de revenire mai mare. ITRE, ENVI și AGRI au cooperat exemplar astăzi după cum s-a văzut și sper că în continuare să găsim subiecte comune și să mai organizăm astfel de reuniuni împreună. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc o seară plăcută. Bardzo dziękujemy pani przewodniczącej. Tak jak pani przewodnicząca powiedziała, to wspólne posiedzenie ENVI, TRE AGRI było dziś doskonałą okazją do oceny postępu we wdrażaniu strategii, również w świetle nowych rosnących wyzwań